Ordinea de zi o puteți citi și pe internet. Ședința noastră în această seară s-a încheiat. Vă urez tuturor o noapte bună.